pünktlich, sehr schön. Ich äh, kann Ihnen sagen, dass wir gestern Abend eine äh, Bună dimineața, văd că toți suntem punctuali. Ieri, după masă, am avut o ședință destul de dificilă a coordonatorilor, nu din cauza coordonatorilor, ci din cauza subiectelor abordate atunci. Probabil ați uh, primit documentul pe internet, e vorba de raportul din proprie inițiativă. Trebuie să vă spun că cei de la LIBE au solicitat un raport din proprie inițiativă la întâlnirea Comitetului Președinților cu privire la pluralismul media și ieri după mea am spus că nu e ceva care să țină de libe. E o chestiune care ne privește pe noi. Noi ne ocupăm de mass media, chestiuni audiovizuale, uh, deci subiectul urma să ne revină nouă. suntem, uh, pluralismul media e de competența noastră, așa că noi, coordonatorii cu, cu o singură excepție, am spus că noi vrem să ne ocupăm de această chestiune în comisia noastră. Dacă vom câștiga această bătălie și eu voi face tot posibilul să câștigăm această bătălie, atunci raportul respectiv va trebui să fie prezentat și făcut în această comisie. Asta înseamnă că ar trebui să amânăm puțin rapoarte, cealaltă rapoarte din proprie inițiative discutate ieri. Însă asta doream să vă spun, avem această bătălie înainte noastră, vrem, libe vor să, să facă acest raport pornind de la subiectul legii media din Ungaria. Să trebuie să, să fim atenți, nu trebuie să lăsăm pe alții să ne încalce atribuțiile. Sigur, dacă ei vor să emită un aviz, referitor la aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Asta e o cu totul altă chestiune, articolul 162 din uh, Carta Drepturilor Omului, de exemplu, care vorbește despre standarde și libertate media în Uniunea Europeană. Însă, sincer vorbind, <clears throat> asta este o sarcină care ne revine nouă. Cei de la Libe, desigur, se pot ocupa de alte chestiuni care țin de drepturi fundamentale, însă această problemă a mass media ține de noi. Deci am să încerc să fac totul să câștig această bătălie și sper că am să o câștig și atunci vom avea acest raport ca primul nostru raport din proprie inițiativă și cel cu privire la Bologna de care am discutat ieri, de exemplu, și altele astea le vom face mai târziu. Restul informațiilor le puteți găsi în procesul verbal al întâlnirii. Știu că mulți dintre noastre trebuie să meargă la ședințele altor comisii, așa că vom trece direct la vot. Întâi tineretul în mișcare, cadrul de îmbunătățire a sistemelor de educație și instruire. Milan, ai ceva de spus sau totul e în regulă? Vă felicit pentru colaborarea de care ați dat dovadă acolo. Trecem deci la vot. Aveți cartele de vot? Că dacă nu, lucrurile se complică. Wir haben wieder 14 von EPP, zwei dürfen nicht mit abstimmen. Avem 14 de la PPE, 2 nu pot vota. Cine se oferă voluntar să nu voteze, Evo și domnul Matula, bine. Mulțumesc. Deci dacă cineva pleacă, îi puteți înlocui, dar altfel nu. Amendamentul 1. Cine pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotrivă se adoptă mandatul 3, pentru împotrivă abțineri se adoptă, mandatul 4, pentru împotrivă abțineri se adoptă, 6, <clears throat> pentru împotrivă abțineri respins, 7 pentru împotrivă abțineri respins.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 13 împreună, nu, 13, da. Pentru împotrivă, încă o dată, pentru. Pentru 13, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. Votul este deschis? Votul e închis. 9 pentru, 13 împotrivă. Este respins. Acum 16, acum amendamentul 16 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul oral numărul 2 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 18 pentru, 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm și pe ăsta, vot e deschis, închis. N-a mers? S-a închis votul. Respins cu 16 la 10. 21 pentru, împotriva, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, adop, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 și 115 sunt identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 și 29 pentru, împotrivă, <clears throat> abțineri, se adoptă. Amendamentul la numărul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 31 este retras, 32 pe părți, prima parte pentru, pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri se verifică în partea a doua, votul este deschis. Votul este închis. 13 la 13, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35. <clears throat> Acesta nu afectează versiunea engleză. 36 pentru, împotrivă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 37 pe părți, prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotrivă abțineri se respinge. 38 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 39 pentru împotrivă abțineri respins, 40 pentru împotrivă abțineri respins. 43 pentru împotriva abțineri. Să-l verificăm electronic, vot deschis, închis, 14 la 12 respins, 45 pentru împotriva abțineri, se adoptă, 44 pentru împotriva abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, să verificăm, 42, vot e deschis, vot este închis, respins 13 la 12, 46-48 identice pentru, împotriva abțineri se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 54 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendament oral numărul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. nouă. Pentru împotrivă abțineri se adoptă 20 pe părți, prima parte, pentru împotrivă abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotrivă abțineri respinsă. 27 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 56 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 57 pentru împotrivă, abțineri respins. 58 pentru împotrivă, abțineri respins. 59 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 60 pentru, împotrivă, abțineri, să-l verificăm și pe acesta, votul deschis. Închis. 12 la 12, respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70, retras. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 68-69 la un loc pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Six, not three. It was false here. Yes. Six. Okay, you should tell. Oral amendment six in favor. Amendamentul oral 6 pentru Împotriva abțineri se adoptă. 74. Identic pentru, împotriva, abțineri se adoptă. ...75 pentru împotriva abține să verificăm. Votul este deschis la 75. Votul este închis. Se adoptă cu 17 la 11. 76 pentru împotrivă abțineri respins, 78 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 77 pentru nu, respins, îmi pare rău, 77 pentru împotrivă abțineri respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 101 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Vot deschis. Închis. 14 la 14, respins. Sugestia 2 pentru, încă o dată, pentru 2. Pentru, împotriva, abțineri. Trebuie să verificăm, votul e deschis. Votul este închis. Respins. 14 la 14. 71 pentru împotriva abțineri se adoptă. 81 pentru împotriva abțineri se adoptă. 82 pentru împotriva abțineri se adoptă. 85 pentru împotriva abțineri se adoptă. 86 pentru împotriva Să încercăm electronic. Votul este deschis pentru 86. Vot închis. 16 la 11. 16 la 12, dar respins. 88 pentru. Împotriva abțineri se adoptă amendamentul oral. Vreați să spuneți ceva? Amendamentul al 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 90 pentru, împotriva, abțineri respins. 91 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 92 în două pe părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri respinsă. 93 pentru, Împotrivă? Abțineri? Respins. 36 de la ocuparea forței de muncă, respins, compromisul 1 pentru, împotrivă. abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă. să facem încă o dată, pentru, 100, împotrivă. abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă. abțineri, se adoptă. <clears throat> face bine la condiția fizică să tot ridicăm și să coborăm mâinile. 103 pentru, împotriva, abține, respins. 104 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul, compromis numărul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotriva, abțineri, încă o dată 106 pentru. Durează puțin. 107 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 108 pentru împotrivă abțineri respins. 109 pentru împotrivă. Să verificăm. 109. Votul este deschis. Închis. 17 la 10 se adoptă. Fundamentul 109. Acum 110 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 111 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 113 pentru, împotriva, abțineri, respins, 114 pentru, împotriva, abțineri, adoptă, de compromis numărul 3, pentru împotriva abțineri se adoptă. 10 de la forțe de muncă. 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. 123 și 134 pentru împotriva abțineri se adoptă, 124 pentru împotriva abțineri respins, 125 pentru, împotrivă, abțineri. Să-l verificăm electronic, votul este deschis, închis. 14 la 14 respins, 126 pentru, împotriva, abțineri respins. 128 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, respins. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 37 și 41 pentru împotriva abțineri se adoptă. 138 pentru împotriva abțineri respins. 139 pentru împotriva abțineri respins. 140 pe părți, prima parte pentru împotrivă abțineri respins, partea a doua pentru împotrivă abțineri să verificăm partea a doua. Pot este deschis. Închis. 19 la 10, respins. 142 pentru, împotriva, abțineri, respins. 143 pentru, împotriva, abțineri, respins. 144 pentru, împotriva, să verificăm 144, pot e deschis. Închis. 19 la 8 se adoptă. ...145 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, respins. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru împotrivă. Se adoptă 154 pentru împotrivă. abțineri. Se adoptă. 155 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă 156 pentru împotrivă abțineri respins. 157 pentru împotrivă abțineri respins. 158 pentru, împotrivă, abține, respins. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri. Să-l verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 20 <clears throat> la 8 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 162 pentru. Nu, este eliminat. O 162 pentru, împotriva, respins, 163 pentru, împotriva, abține respins, 165 pentru, împotriva, <clears throat> abține respins, 164 pentru, împotriva, abține respins. Amendamentul numărul 9 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 29 de la Ocuparea forței de muncă pentru împotriva abține respins tot sugestia lor numărul 1. Pentru împotrivă verificăm sugestia 1. Vot deschis, închis. 16 la 13 se adoptă. 168 pentru, împotriva, abțineri, respins. 169 pentru, împotriva, abțineri, respins. 170, patru părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri și adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 3, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Pentru, împotrivă. Să verificăm. închis, vot deschis, vot închis. 15 la 14 se adoptă 171 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 172 și 75 pentru, împotriva, abțineri, respins 173 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 174 pentru, împotrivă, abține și adoptă. 12 pentru, împotrivă, abține și adoptă. Este 8. Pentru, împotrivă, abține și adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 179 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. 18 de la Emplul pentru, împotrivă, abțineri, respins. 180 pentru împotrivă, abțineri, respins. 181 pentru împotrivă, abțineri, respins. 182 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 183 și 184 Intră în sugestia 6 Ample, 185 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendătura numărul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 189 pentru, împotriva abțineri respins. 191 pentru, împotriva abțineri respins. 19 de la Ample pentru, împotriva abțineri se adoptă. 192 pentru împotriva abțineri se adoptă. 193 pentru împotriva abțineri se adoptă. 194 pentru împotriva abțineri respins. 195 pentru împotriva abțineri respins. 196 pentru împotrivă, abține, respins, 197, retras, 198, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 199, pentru, împotrivă, abțineri, respins, 200, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins respinsă și ea. 201, trei părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri, respinsă. Partea a treia pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 202 pentru, împotriva, abțineri, respins. 17 de la Comisia pentru Ocupare Forței de Muncă pentru împotriva abțineri respinsă, 203 pentru împotriva abțineri respins, 204 pentru împotriva abțineri respins, 205 între sugestia 16 de la Amplul 206 pentru împotriva abțineri se adoptă, 207 pentru împotriva abțineri se adoptă, 208 pentru împotriva abțineri respins, 209 pentru împotriva abțineri respins, 210 pentru împotriva abțineri se adoptă, 211 pentru împotriva abțineri să verificăm 211. Vot deschis. Acum închis. doisprezece pentru împotrivă abțineri. Votul este deschis. Votul este închis. 15 la 14 se adoptă. 213 pentru, împotrivă. Se adoptă. 218 pentru, împotrivă, abțineri. Devine caduc. 215, 216 pentru, împotrivă, abține, adoptă 217 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 219 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 223 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 224 pentru, împotrivă, respins 225 pentru împotriva abțineri se adoptă, 220 retras, 221 pentru împotriva abțineri, respins 222 pentru împotriva abțineri, respins. Final vote. Yeah? Yeah. Yeah. Okay. Final vote. Trecem la votul final. Votul este deschis. Votul este respins. 27 pentru, 2 abțineri. Felicitări, Milan Svel. Ok, să something. Rad bi se zahvaliu. Eh, da, mulțumesc, domnul președinte. Vreau să mulțumesc tuturor pentru vot. Vreau să mulțumesc tuturor pentru cooperare la elaborarea textului și mai ales lui Roberto și Petrei pentru ajutor. Da, mulțumim. Bine, mine la punctul 10 pe ordinea de zi avem cadrul, anu- cadrul financiar multianual. Domnul Ivan este? Nu este? Nu o să facă, deci, comentarii, așa că trecem direct la vot. Am dat și mie cineva o listă de vot. Vă rog. Merci. Ok. Wir fangen an. Amendment 1. Der ist der Începem votul. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic votul e deschis. Votul e deschis. Votul închis. 17 la 9. Adoptat. Uh, pentru amendamentul 2. Pentru împotriva. Adoptat. 3. Pentru împotriva. Abțineri. Respins. 4. Pentru împotriva abțineri. Adoptat. 7. Pentru. Mă scuzați. 5. Pentru împotrivă, abțineri adoptat, 6 pentru, împotrivă, abțineri respins, 8 pentru, împotrivă, abțineri respins, 9 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 10 pentru, scuze, 10 cade, 11 pentru potriva abțineri. Adoptați 12 pe părți. Prima parte pentru împotriva abțineri. Adoptat a doua parte pentru împotriva abțineri. Adoptat 13 pentru împotriva abțineri. Verificăm electronic la 13. Votul e deschis. Votul e închis. S-a respins cu 17 împotrivă, 14 pentru împotriva abțineri adoptat, 15 pentru împotriva abțineri respins, 16 pentru împotriva abțineri adoptat, 17 pentru împotriva abțineri respins, 18 pentru împotriva abțineri respins, 19 pentru împotriva abțineri adoptat, 20 pentru împotriva abțineri adoptat, 21 pentru împotriva abțineri adoptat, 22 pentru împotriva abțineri respins, 23 pentru împotriva abțineri adoptat, 24 pentru împotriva abțineri adoptat, 25 pentru împotriva abțineri adoptat 26 pentru, împotriva, abțineri, adoptat 27 pentru, împotriva, abțineri, adoptat 28 pentru, împotriva, abțineri, adoptat 29 pentru, împotriva, abțineri, adoptat 30 pentru, împotriva, abțineri, adoptat 31 pentru, împotriva, abțineri, adoptat 32 pentru, împotriva abțineri adoptat 33 pentru împotriva abțineri adoptat 34 pentru împotriva abțineri adoptat 35 pentru abțineri adoptat 37 pentru împotriva abțineri respins 38 pentru împotriva abțineri Respins 36, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Compromisul pentru uh, paragraful 12, pentru împotrivă, abțineri. Adoptat. 41 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 44 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 45 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 46 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 48 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 53 pentru, împo, nu, 53 este retras, mi se spune, 50 pentru împotriva abțineri adoptat, 51 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm electronic la 51. Votul e deschis. Votul e închis. 16 la 13 adoptat. 52 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 54 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Vot final. Electronic. Vot final. Votul deschis. Votul închis. 27 la 2, fără abțineri, bravo, domnului Ivan, deși absent. Domnul Kelly, vreți să spuneți ceva? Nu. Trecem la următorul uh, raport. Începem votul. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri. Adoptat. 2 pentru, împotriva, abțineri. Adoptat. 3 pentru, împotriva, abțineri. Adoptat. 4 pentru, împotriva, abțineri. Respins. 6 pentru, împotrivă. Putem verifica electronic la 6, vă rog, votul e deschis, votul e închis. 10 pentru, 19 împotrivă, amendament respins, 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins 10 pentru, împotrivă abțineri, adoptat 11 pentru, Doamna Benner Abatu, aveți un amendament oral? Da, vreau să vă spun. E vorba de informațiile comunicate angajatorului și de faptul că acestea nu vor fi uh, comunicate unor părți terțe fără consimțământul uh, posesorului. Deci 11 nu este amendament oral. Aveți un amendament la amendamentul 11. Da. Bun, deci doriți doriți să adăugați comunicat angajatorului. Da, și am citit versiunea finală a acestei părți. Intervenție fără microfon. Deci votăm amendamentul 11 cu această adăugire comunicare către angajator. Să mai citesc o dată? Amendamentul, doamne Batu, este așa. Sublinează că informațiile personale comunicate angajatorului și care se referă la situația profesională a utilizatorului nu trebuie publicate sau comunicate unei părți terțe fără permisiunea persoanei vizate. De ce? Okay, uh, I think we should... We'll accept it. Come on. Okay, we'll accept it. Okay. Da, acceptăm acest, uh, această adăugire. Amendamentul 11 în noua sa formă pentru împotriva abțineri adoptat. Doisprezece pentru împotriva abțineri adoptat, 13 pentru împotriva abțineri respins, 15 retras, 16 pentru împotriva abțineri adoptat, 18 pentru împotriva abțineri adoptat, 19 pentru împotriva abțineri respins, 20 retras, compromisul 1 pentru împotriva abțineri adoptat, 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 25 pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, a, respins. 26 pentru, împotriva, abțineri. Adoptat. Amendamentul oral Nadia Hirsch pentru împotrivă abțineri adoptat 30 pentru împotrivă abțineri adoptat 31 ab- pentru împotrivă abțineri adoptat, 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 33, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 34 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, și votul final electronic, votul e deschis.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 raportul privind dimensiunea europeană a sportului. Liniște, vă rog. După cum știți, în sfârșit avem ceea ce am cerut în primul raport privind sportul din 1996. Acum avem ceva în tratat și trebuie să ne ocupăm și de asta. Avem o comunicare din partea Comisiei. Raportorul uh, Santiago Fisas s-a ocupat de acest uh, domeniu și am să-i dau cuvântul pentru primele impresii legate de ceea ce s-a întâmplat. Mulțumesc, domnule Doamna președinte. În primer lugar... Le mulțumesc tuturor colegilor. În primul rând, aș vrea să o felicit pe doamna comisar Vasiliu pentru munca excelentă pe care a făcut-o prin comunicarea din 10 ianuarie. E vorba de dezvoltarea dimensiunii europene a sportului. Această comunicare urmărește practic liniile călăuzitoare din Cartea Albă din 2007, iar articolul 165 din Tratatul de la Lisabona ne-a conferit noi competențe și asta se oglindește și în comunicarea făcută. Acest raport, la care am onoarea să fiu raportor, urmează liniile generale din aceste două documente pentru a contribui la dezvoltarea sportului la nivel european și pentru a dialoga cu toate părțile implicate în acest domeniu. Aș vrea să vă reamintesc că multe alte comisii sunt interesate de acest raport, deoarece avem multe puncte în comun. Cele două audieri făcute pe marginea sportului, una organizată de noi și cealaltă de grupul PPE, pe 30 martie. Deci aceste audieri au uh, adus noi idei în această dezbatere și profit de ocazie pentru a le mulțumi deputaților socialiști și liberali care vor participa la audierea făcută de grupul nostru. E important să subliniem importanța principiului de subsidiaritate, despre care se vorbește în comunicare. Este recunoscută competența statelor membre în acest domeniu. De asemenea, aș vrea să vorbesc despre specificitatea uh, sportului, așa cum se vorbește în articolul 165. Uniunea Europeană va trebui să încurajeze dezvoltarea europeană a sportului, ținând cont de structura, ta, structura sa specifică. Și aici mă refer la voluntariat și la caracteristicile sociale ale sportului, sportul fiind o activitate specială. Comisia respectă autonomia structurilor sportive ca principiu de bază. Organizațiile sportive au nevoie de sprijinul UE pentru a face față problemelor cum ar fi dopajul, rasismul, violența și pentru a putea menține acest uh, specificitatea sportului. Cartea albă a confirmat faptul că în anumite domenii acțiunea Uniunii Europene ar putea reprezenta o plusvaloare. Comunicarea Comisiei are trei capitole, iar în raportul meu voi urmări aceeași ordine, adăugând însă un al patrulea capitol care poate fi intitulat Identitatea Europeană. Aceste capitole sunt următoarele. Funcțiunea socială a sportului. Însemnătatea sportului ca fenomen social. Al doilea capitol, dimensiunea economică a sportului, deci contribuția acestuia la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. Cel de-al treilea capitol, organizarea sportului. Aici e vorba de rolul fiecărui actor, public, privat, economic sau sportiv, în ceea ce privește gestionarea mișcării sportive. Gestionând aceste teme, uh, voi, mă voi referi la câteva elemente specifice sportului. În primul rând, voluntariatul. Eu trebuie să reamintesc cât de important este voluntariatul în sportul european. Mii de cetățeni participă în mod dezinteresat și astfel sunt organizate mii de evenimente sportive. Voluntariatul este deschis tuturor, indiferent de sex, vârstă și de aceea noi trebuie să sprijinim în mod uh, clar pe toți cei care se implică în mod altruist în sport. Un al doilea lucru acum, dopajul. Combaterea acestuia e o provocare pentru toate părțile implicate. Substanțele dopante sunt un adevărat flagel pentru sport și pentru societate și în momentul de față nu doar sportul de performanță suferă de pe urma ă, nu, nu doar sportul profesionism, scuzați, suferă de pe urma dopajului, ci și cel amator. Foarte mulți sportivi cad în această capcană a dopajului, fără să știe care sunt efectele asupra sănătății. Trebuie să investim în educație, să-i condamnăm pe traficați, așa cum ne permite articolul 81 din tratat. De asemenea, să armonizăm uh, sancțiunile între dreptul sportiv și dreptul civil, respectând, uh, bineînțeles, cât mai mult sportivii. De asemenea, e fundamental să spunem care, cât de pozitiv este efectul sportului în școli. Sportul e un factor integrator, uh, încurajează efortul, altruismul, e un element care îmbogățește foarte mult pe tineri. Aceste valori trebuie inculcate la începutul vieții lor, în școală și sunt valori care se vor menține de-a lungul vieții. De asemenea, sportul îi împiedică pe uh, tineri să recurgă la droguri, de asemenea combate sedentarismul și astfel reprezintă un câștig pentru societate. După cum am putut constata la audierea de pe 30 martie, pregătirea sportivilor uh, dubla pregătire a sportivilor e un uh, element care a început deja să se vadă în multe țări. Să nu uităm că nu poți fi sportiv toată viața și e important ca în timpul carierei de sportiv să ai acces la o pregătire uh, de calitate. Eu uh, spun că ar trebui să avem uh, profesorii tutori care să-i însoțească pe acești sportivi, fără să aibă de suferit cariera lor. De asemenea, cred că e foarte bine să sprijinim universitatele, universitățile care deja au uh, studii adecvate nevoilor pe care le au sportivii. De asemenea, trebuie făcute eforturi pentru a adapta programele de studii, mă refer aici la Bolonia, uh, la programul de competiții pe care le au uh, sportivi. Asta prin crearea de cursuri online, de exemplu. Acum, o altă problemă, rasismul, xenofobia, homofobia, sunt fenomene prezente în domeniul sportiv și de aceea e important aici să avem noi măsuri pentru a elimina Uh, orice formă de rasism în timpul evenimentelor sportive. Ar trebui să facem toate eforturile în acest sens. Acum, o sănătate mai bună prin intermediul sportului. Aici vreau să subliniez cât de benefic este sportul pentru sănătatea oamenilor. Sportul e o valoare deosebită pentru a evita bolile copiilor care au legătură cu sedentarismul. Sportul înseamnă bunăstare și s-a demonstrat că randamentul la locul de muncă crește dacă se practică un sport. Calitatea vieții crește de asemenea și pentru cei vârstnici, atât la nivel uh, mental cât și fizic. Și pe de altă parte, sportul poate reprezenta și niște economii importante în ceea ce privește cheltuielile de sănătate. Toate acestea sunt motive pentru a promova uh, practicarea sportului în rândul persoanelor de vârsta a treia. Sportul, de asemenea, este și o cale de integrare a imigranților sau a persoanelor excluse social, deci a celor vulnerabili. De asemenea, aș vrea să recunosc importanța dimensiunii feminine, să zic așa, a sportului, atât în ceea ce vrește practica, cât și uh, cei care au funcții de conducere și de asemenea cred că ar trebui să încurajăm cât mai mult participarea femeilor. De asemenea, vrem să respectăm principiul de subsidiaritate, promovând și sprijinind includerea diverselor um, asociații sportive ale persoanelor handicapate. În același timp, vrem să sprijinim cercetarea tehnologică pentru aparate sportive specializate. În cadrul acestui capitol, dimensiunea economică a sportului, aș vrea să subliniez următoarele lucruri. Deși Portul are o mare importanță economică globală. Majoritatea activităților se desfășoară în cadrul unor structuri non-profit. E important să se asigure finanțarea acestora, deoarece există probleme și, prin urmare, ar trebui să crească solidaritatea financiară între uh, sportul profesionist și cel amator. Acum, proprietatea intelectuală. Cred că trebuie să recunoaștem proprietatea intelectuală pentru ca organizatorii de evenimente să poată obține compensații pentru uh, situațiile în care își cedează, își cedează drepturile, de exemplu pentru pariuri. Organizatorii ar trebui să poată alege uh, firmele de pariuri pentru a evita corupția. Acum, solidaritatea financiară. Eu uh, sprijin vânzările colective de drepturi de televiziune. Este un exemplu clar de solidaritate financiară. Și la acest capitol aș vrea să spun cât de importantă este industria sportivă la nivel european. Mă refer aici la materialul sportiv, la îmbrăcăminte, la... și la altele. Și în încheiere, Ar vrea să spun că ar fi bine ca sportul să facă parte din fondurile structurale. Și acum, al treilea capitol, organizarea sportului. Aici, promovarea bunei guvernări în acest domeniu. Buna guvernare e o condiție sine qua non pentru a avea autonomia organizațiilor sportive. Autonomia, democrația, transparența, răspunderea, și o reprezentare echitativă a tuturor părților implicate, acestea sunt principiile care ar trebui să caracterizeze buna guvernare. Sprijin măsurile și instrumentele create pentru o mai bună guvernare și îndemn părțile implicate să continue dialogul. Acum, libera circulație și cetățenia sportivilor. Eu unul sunt pentru libera circulație, deși din cauza anumitor elemente specifice, trebuie reprezentat, trebuie respectată de asemenea și importanța echipelor naționale. Acum, de asemenea, trebuie să evităm faptul că se pierd bani prin uh, acordarea de comisiuni. Sunt de acord cu sistemul FIFA, Transfer Matched System. Aici cluburile care intervin la fiecare operațiune trebuie să introducă mai mult de 30 de date egale pentru ca sistemul să aprobe validarea, transferul. Prin acest sistem există o mare concordanță între diferiții operatori. Acum, agenții. În ceea ce îi privește pe agenți, trebuie să sprijinim criteriile FIFA care doresc să limiteze la 3% comisionul pentru transferuri. Trebuie să cerem de asemenea o transparență cât mai mare atât în ceea ce privește contractele cât și activitățile. Acum, protecția minorilor. Trebuie luate măsuri pentru a evita ca minorii de pe alte continente să ajungă în Europa și să fie abandonați dacă nu reușesc să îndeplinească obiectivele impuse de echipa respectivă. De aceea ar trebui să ne gândim dacă ar trebui să ridicăm vârsta de la 16 la 18 ani, vârsta legală, cu anumite excepții. Însă în cazul derogărilor, angajamentul, uh, clubul respectiv trebuie să se angajeze să plătească integral costurile de uh, educație, de pregătire ale persoanei respective, chiar dacă nu îndeplinește obiectivele sportive cerute de clubul respectiv. De asemenea, să vedem în ce condiții sunt antrenați minorii și mă gândesc aici, de exemplu, la gimnastica feminină. Acum, identitatea europeană a sportului. Articolul 165 din Tratatul de Lisabona spune textual Uniunea va contribui la promovarea aspectelor europene ale sportului. În acest sens, aș vrea să adaug, așa cum am spus, un nou capitol în raport numit Identitatea Europeană a Sportului. Acest capitol ar avea ca obiectiv să reafirme valorile europene prin intermediul sportului. Coeziunea europeană, de exemplu, și aici competiția de la cap de golf, unde UE este reprezentată de o echipă europeană care concurează sub stagul și imnul european. Alte elemente din acest capitol ar putea fi o zi europeană a sportului, de exemplu, în care toți cetățenii să poată practica sportul pe străzi. Ar fi o zi de sărbătoare, cu spectacole, evenimente, conferințe care au de-a face cu sportul. O zi pentru a transmite pasiunea pentru sport. Fiecare țară și oraș va putea organiza, bineînțeles, evenimentele pe care le preferă. În al doilea rând, importanța și de a sprijini de a avea o capitală europeană a sportului. În al treilea rând, organizarea unui uh, festival european de sporturi autohtone. Sportes autohtonos. Subliniez importanța acestora în statele membre, în diferitele regiuni, sporturi care formează parte din patrimoniul cultural european. Se deveria elaborar recunoscut de altfel de UNESCO. Ar trebui să se facă o listă cu toate sporturile autohtone și odată la 2 ani am putea organiza un festival european al acestor sporturi. De asemenea, propun crearea unui uh, program Erasmus pentru sportivi, pentru tineri sportivi, antrenori de asemenea pentru a le permite sportivilor să se antreneze cu echipe străine, în cluburi sportive străine, să se înlesnească schimbul de uh, sportivi care sunt înscriși în universități. Ideea ar fi să învețe o nouă cultură, o nouă limbă și noi metode de antrenament. De asemenea, ar trebui încurajat uh, schimbul de voluntari pentru evenimentele sportive naționale și internaționale. Și în ultimul rând, le-aș propune diferitelor federații europene care concurează la nivel uh, internațional, le-aș propune ca pe lângă stema lor să aibă de asemenea și uh, stema europeană. Sper ca împreună să putem da un nou impuls sportului. Das war sehr allumfassend. Äh, Vă mulțumim. E clar că nu vom putea modifica totul uh, de azi pe mâine. E clar că în domeniul sportului se pot face foarte multe, iar Santiago a citat toate posibilitățile existente de a îmbunătăți lucrurile. Ar vrea să reacționez și eu, deoarece am asistat uh, weekendul ăsta la o mare manifestare sportivă într-un land german. Și m-am gândit doar la un lucru, și anume la situația antrenorilor, la care te-ai referit tu pe scurt. Eu cred că e foarte importantă pregătirea acestora, deoarece ei au un rol uh, incredibil uh, față de tineri. Ei pot face multe pentru a le asigura acestora și o pregătire de tip uh, universitar, deci nu doar sportivă. Mi s-a spus că la Köln, de exemplu, există o mare școală sportivă, însă acolo nu era posibil să se asigure o dublă pregătire. Deci acolo nu se putea face bacalaureatul, de exemplu. Și avem această problemă în cadrul uh, sistemului de la Bolonia. Deci nimeni nu poate să facă nimic cu bacalaureatul. Deci ni se spune de fiecare dată, uh, mă scuzați, uh, cu licența, ni se spune de fiecare dată că avem nevoie de masterat acum. Deci mă gândesc că mulți sportivi ar putea avea o diplomă de antrenor recunoscută. Deci să ne gândim la aceste posibilități. cei care îi vor antrena pe tineri ar trebui să aibă o mai bună bază educațională pentru ca la sfârșitul licenței să-și poată folosi diploma respectivă nu doar pentru management în domeniul sportiv, ci și pentru alte lucruri. Acum, pe lângă observațiile făcute de Santiago, văd că domnul Bele dorește să intervină. Înțeleg. Da. Ehm, eh, eh, <clears throat> Mulțumesc, președintă. Aș avea o declarație foarte scurtă pe care aș prefera să o fac în olandeză și asta pentru că Santiago a spus lucruri care sunt extrem de acord. Este clar că raportorul pune ștacheta foarte sus și nu putem decât să sprijinim astfel de ambiții și pentru că știm uh, cât de înalte sunt așteptările acestui raport în ciuda tratatului de Lisabona, avem o mică situație conflictuală aici în materie de competențe, însă tocmai de aceea îl sprijinim pe raportor pentru inițiativa sa deosebit de ambițioasă. Eu mă voi limita la două aspecte, solidaritatea și numărul de amenințări la adresa sporturilor. Solidaritatea, nimic nou aici, însă nu putem sublinia de ajuns acest aspect în raportul nostru. Organizațiile sportive la nivel european și național trebuie să întărească această solidaritate și noi trebuie să le sprijinim în acest sens. Vorbim de vânzarea drepturilor de televiziune, de transmisie. Sunt un aspect fundamental și trebuie să ne asigurăm că aici se manifestă într-adevăr solidaritate, nu doar pentru fotbal, ci și pentru celelalte sporturi. Deci să avem o, o abordare mai solidară când e vorba de împărțirea banilor primiți pentru drepturile de transmisie TV și să încurajăm de asemenea, de asemenea organizațiile sportive să investească mai mult în sportul pentru tineri, punând astfel o presiune și pe autorități care să, la rândul lor să sporească investițiile în sportul pentru tineret. Și de asemenea, zero toleranță pentru traficul de jucători minori. Trebuie să respingem complet această practică. Exista situații în Olanda când tineri jucători de fotbal de 14-15 de ani sunt transferați în prima ligă și tot felul de intermediari se implică în aceste transferuri, deci trebuie să punem capăt acestor practici. În plus, Există un sistem de transferuri perfectat de FIFA, un sistem foarte bun, o nouă inițiativă, dar și aceasta trebuie sprijinită, mai ales că se leagă foarte bine de statutul acestor intermediari în sport. FIFA are în vedere o nouă propunere în încercarea în încercarea de a defini un statut unitar pentru acești agenți. Vrem transparență absolută. Să vedem ce bani intră în transfer, ce bani trec de la un agent la altul. Și de asemenea, propunere de limită pentru tarifele și percepute de acești agenți. Această inițiativă a fi pusă în aplicare cel mai devreme în varul 2012, deci avem nevoie de timp, dar trebuie să ne asigurăm că nu ne pierdem elanul inițial. Amenințările la adresa sporturilor, s-au menționat foarte multe lucruri deja, dopingul, dar sancțiuni, pentru că avem un sistem foarte divers de sancțiuni și ar trebui să omogenizăm acest sistem într-un fel, să avem un sistem unificat. Uniunea Europeană trebuie să devină membru a WADA, apoi Uh, meciurile aranjate. Președintele Platini a fost reales în funcție la UEFA cu două săptămâni în urmă și domnia sa ne-a solicitat să ne asigurăm că ministrii de justiție pur și simplu desemnează o persoană care să se ocupe de eliminarea corupției din sport o persoană în Ministerul Federal care să fie răspunzătoare de această uh, activitate. Ar fi un pas important înainte. Dau acum cuvântul lui Boris, dar asta e o excepție pentru că el trebuie să plece la o altă ședință. Mulțumesc. Da, e drept, am un vot la Comisia Juri la care trebuie să ajung. Acum, în ceea ce privește acest raport, îi mulțumesc, într-adevăr, raportorului. Da, dumnealui prezintă, practic, toate amenințările care planează asupra sportului și toate provocările. De asemenea, ar trebui să subliniem faptul că toate evenimentele sportive la nivel de campionat european ar trebui să prezinte niște simboluri europene mult mai clar. Eu mi-aduc aminte de anumite evenimente de uh, fotbal sau de handbal la care simbolurile europene nu erau deloc vizibile. Deci această dimensiune europeană e complet absentă de la aceste evenimente. Deci ar trebui să subliniem nevoia de a avea astfel de simboluri, deoarece și tratatul ne permite acest lucru. Acum, în ceea ce privește pregătirea uh, tinerilor sportivi. Cluburile profesioniste ar trebui să încerce mult mai mult să-i pregătească pe acești tineri sportivi. Și după cum știm, în foarte multe domenii sportive sunt importați, între ghilimele, mulți uh, sportivi din afara granițelor Uniunii Europene. Deci de, a, de aceea aici ar trebui să avem uh, mult mai multe informații care să ne permită să-i uh, găsim pe acești tineri talentați. Uh, să nu uităm că de multe ori există echipe care sunt alcătuite în proporție de peste 90% din jucători care vin din afara regiunii respective sau chiar din afara Uniunii Europene. Acum, pregătirea sportivilor care ajung spre sfârșitul carierei. Eu cred că ar trebui să utilizăm mult mai mult fondurile europene pentru pregătirea lor deoarece sportivii care se bucură de o mare prestigiu în țările lor de origine ar trebui să poată să fie pregătiți așa cum trebuie. Deci de multe ori le lipsește pregătirea pentru a deveni antrenori sportivi. Deci ar trebui să încercăm să-i pregătim pe cât mai mulți sportivi profesioniști pentru ca odată ce se încheie cariera lor să poată deveni buni antrenori uh, pentru tânăra generație și asta e o problemă peste tot în Uniunea Europeană. Știm că foarte multe persoane care ajung la sfârșitul carierei de sportivi sunt într-adevăr disperați și nu știu încotro să se îndrepte. Și aceste persoane sunt un adevărat atu. Herzlichen Dank an den Kollegen. Cuvântul. Nochmal sehr deutlich vor Augen geführt, wie vielfältig und vielschichtig. Äh, Cred că ce am auzit în această dimineață ne-a amintit de diversitatea și multistratificarea sectorului sportiv. Într-adevăr, trebuie să includem toate aceste elemente dacă vrem să avem un aviz cu adevărat pertinent. Însă, în ceea ce uh, privește instruirea instructorilor sau antrenorilor, nu ar trebui să ne limităm numai la antrenorii care la rândul lor pregătesc uh, sportivii profesioniști. Trebuie să ne gândim în materie de tineret. Uh, că avem în școli și profesorii de educație fizică și chiar și aceștia trebuie să știe nu doar cum să predea fotbalul, ci să aibă și calități pedagogice autentice, care probabil nu sunt punctul lor forte în prezent, deci ar trebui să punem mai mult accentul pe instruirea profesorilor de educație fizică din școli. Mai era un aspect uh, care m-a, dezamăgit adesea în activitatea comisiei. Sper că această comunicare, într-adevăr, va conține și o serie de clarificări juridice o serie de aspecte. E bine că au subliniat rolul special al sportului. Într-adevăr, acest lucru a fost accentuat și s-a spus că nu există doar de dimensiune economică, ci și una cultural, integrațională. Însă, conceptele sunt acolo. Însă, în momentul în care începem să vorbim de regulile concurenței sau de punerea în aplicare a regulamentelor privind subvențiile, lucrurile devin mai puțin clare. Mi s-au spus că sunt excepții posibile, că un sport s-ar putea sau s-ar putea să nu se califice și trebuie să verifici tot timpul, să vezi ce dispoziție juridică se aplică unui sport sau altul. Asta e o problemă majoră și cred că multe asociații profesioniste din sport se confruntă cu această problemă. Nu știu dacă pot beneficia de subvenții sau dacă intră sub incidența legilor concurenței. Eu aș fi sperat ca cei de la comisie să fi clarificat aceste puncte până acum, pentru că există această incertitudine juridică considerabilă. Se îngrijorează tot timpul dacă nu cumva încalcă vreo dispoziție legislativă în activitățile lor. Drepturile de transmisie TV sunt un capitol important în acest sens. Dacă introducem dimensiunea solidarității, aceasta ar putea avea o implicație și cu privire la statul juridic al acestor drepturi de transmisie. Însă, oricum, Comisia trebuie să, să explice mult mai limpede aceste aspecte juridice, trebuie să facă ceva pentru a spori gradul de certitudine juridică uh, ce reglementează în, în materie de reglementare a activității asociațiilor sportive. Uh, noi am uh, ridicat această problemă a unei uh, proceduri unice de autorizare, de exemplu, în acest context. Și nu dorim ca oamenii de fiecare dată să trebuie să verifice dacă sau nu li se aplică o dispoziție sau alta. Consider, prin urmare, că i-am putea încuraja să se coordoneze mai bine și să colaboreze și cu FIFA și chiar cu asociațiile și federațiile sportive mai mici, care de unele singure nu s-ar putea descurca în acest sens. Speram ca cei de la comisie să facă mai mult pentru a le ușura activitatea acestor cluburi. Însă ar trebui să spunem Comisiei ce așteptăm de la ei, mai ales în materie de procedură legislativă și de sporirea certitudinii juridice pentru cluburi. Mulțumesc, Kelly. Domnul Kelly? În primul rând, stau cu ochii pe ceas pentru că va trebui să plec uh, foarte, foarte repede și din păcate voi pierde o parte din dezbatere, însă, în primul rând, dați-mi voie să-l felicit pe Santiago pentru audiere extrem de bine organizată. Am văzut foarte mulți eh, membri prezenți acolo și participând. Un aspect important este acela că în termenul articolului 165 putem vorbi de o dimensiune europeană a sportului și avem competențe în acest sens. Sunt de acord cu Santiago că trebuie să, într-adevăr, să aducem o plus valoare în mod vizibil și nu doar să completăm ceea ce se întâmplă la nivel individual național avem ocazia de a crea un sentiment de integrare europeană prin sport. Asta în contrast cu tradiția naționalistă care deja se manifestă plenar. Dumneavoastră subliniați eh, avantajele descentralizării, Santiago sublinia și avantajele organizărilor la nivel central european. În al doilea rând, aș spera că în momentul în care alocăm fondurile pe care le avem la dispoziție, trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, acești bani sunt bine cheltuiți și contribuie la realizarea acestei dimensiuni europene ă, și nu se duc pe competiții care deja oricum sunt organizate de diferite uh, instituții specializate în sport. Stilul de viață a fost de asemenea subliniat aici. Există două aspecte. Avem uh, profesioni- sportivi profesioniști și avem sportivi amatori cu cariere care le însoțesc pe cele din viața civilă. Trebuie să urmărim aici uh, cum se manifestă aceste practici și să permitem și acestor amatori să beneficieze pe deplin de o viață sportivă uh, care să nu aducă atingere însă carierelor, cum se întâmplă, din păcate, adesea. Alte lucruri menționate și de Ivo sunt evident foarte importante, antidopingul, pariurile, uh, managerii, agenții și așa mai departe. Trebuie să aducem mai multă claritate și coerență a uh, acestor domenii, însă Cred că am început bine, mai avem multe de făcut, însă am identificat domeniile în care putem interveni și crea plus valoare. Și în final, dați-mi voie să vă spun că ca parte a agendei 2020 trebuie să sporim și învățământul pe întreaga durată a vieții. Deci să avem un fel de activități sportive pe întreaga durată a vieții paralel cu aceasta, asta înseamnă că oamenii vor trăi mai mult, vor fi mai sănătoși și vor uh, acumula cunoștințe în sens academic, dar vor rămâne activ, uh, activ și din punct de vedere fizic. Vă mulțumesc. Nevidalova, Mrs. Nevidalova, please. Doamna Nedelova, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, dați-mi voie să spun că sunt foarte, foarte bucuroasă să văd că începem să vorbim despre sport și în această comisie putem aborda domeniul într-o manieră profesionistă. Nu facem doar conferințe, ci facem ceva concret. Cred că Santiago este într-adevăr entuziast Multe lucruri noi au fost spuse și și uh, cele spuse de comisie sunt deosebit de importante. Lupta împotriva dopajului, deosebit de importantă. Mă identific de asemenea cu multe din elementele spuse aici de Ivo și mulți alții. Consider că Uniunea Europeană va trebui să ia o poziție clară în multe organizații și să implice în lupta împotriva dopajului în sport. Însă ce nu s-a spus aici a fost integrarea grupurilor dezavantajate sau minoritare în activitățile sportive, pentru că dimensiunea socială a sportului, incluziunea socială, sunt deosebit de importante și trebuie să fie subliniate, trebuie să sprijinim multe grupuri care în multe cazuri sunt excluse de la o serie întreagă de activități. Este de asemenea important uh, să subliniem egalitatea dintre sexe, întărim poziția femeilor în funcție de conducere în organizațiile sportive. Mi-ar place să văd mai mulți arbitri femei, de exemplu. Și de multe ori când femeile sunt arbitri, bărbații nu sunt deosebit de încântați de acest lucru. Ei consideră că femeile ar putea să fie subiective în judecățile lor. E important de asemenea să evităm violența pe stadioanele de fotbal, huliganii și bătăușii. Am spus ceva amuzant? Întreabă vorbitoarea. Unele echipe au fost amendate pentru comportamentul fanilor lor, care au provocat pagube majore. E important să combatem violența. Apoi, sportul pentru studenți. Un program Erasmus pentru sport ar fi o idee, este o idee minunată. Deci ca cineva vine într o țară, călătorește în alta pentru a învăța și ar prefera să continue și o activitate sportivă. Ei bine, consider că ar trebui să facilităm aceste, această mobilitate și schimburi și în acest punct de vedere finanțare. De multe ori doar uh, cluburile mari primesc finanțare, UEFA și FIFA se descurcă foarte bine, dar sunt și alte sporturi care sunt mai puțin populare, însă care și ele au nevoie de sprijin financiar. Și e important să alocăm fondurile în mod judicios pentru a sprijini sportul pentru amatori. Asta în plus cadrează perfect cu anul actual, anul de curent, anul european al voluntarilor. Voluntarii fac uh, o serie de munci fără a solicita remunerație, însă i-am putea stimula în alte feluri. Cred că echipele europene se află într-o situație bizară. V-ați putea gândi, de exemplu, ar fi o idee să, să ne gândim la o, idee, o echipă europeană de fotbal, o echipă unită europeană. Cum am alege jucătorii care să reprezinte diferite țări europene într-o singură echipă? Și de asemenea, trebuie să sprijinim educația pentru sportivi. Am mulți prieteni care sunt uh, sportivi de performanță, fotbaliști, uh, jucători de hockey și îmi spun, eu sunt sportiv, nu am, uh, nu trebuie să mă la școală. Trebuie să subliniem nevoia unei educații adecvate pentru ei, pentru că într-o zi cariera lor sportivă se va încheia și vor trebui să își găsească o altă carieră, un alt loc în societate. Și nu fiecare sportiv e ca Beckham, nu are alternativele lui, trebuie să poată desfășura o activitate rodnică și după aceea. It's always, always one of your... Da, iată că avem uh, și o feministă printre noi. Uh, eu zic nu egalitate de sexe, ci sprijinirea, încurajarea femeilor. Doamna Boscot. Mulțumesc, doamna președinte. În numele Comisiei Libe, eu aș vrea să spun câteva cuvinte despre acest raport pentru că de-abia aștept să lucrez la el în cooperare cu raportorul. Cred că s-a dat deja o poziție foarte bună din câte am auzit până acum și în ceea ce privește viitorul acestui raport. Cred că e important să spunem că va fi un raport bun. Eu sunt uh, interesat uh, din punctul de vedere al uh, libertăților uh, sociale și drepturilor fundamentale, de aceea mă concentrez pe rasismul în sport, pe care vreau să-l combat, evident. S-au uh, menționat aici aranjamentele din uh, sport, vrem să combatem corupția, frauda, dopajul, din, punct de vedere, din punctul meu de vedere, este o uh, încălcare a intimității și vreau să mă mai refer și la cooperarea dintre uh, forțele de poliție atunci când e vorba de infracțiuni transfrontaliere, dar și la competițiile internaționale și aici ar trebui ca polițiile naționale să coopereze pentru a combate huliganismul. Aspectele legate de migrație, de asemenea, când vorbim despre minori, jucători minori, trebuie să ne concentrăm mai mult asupra acestor aspecte. Deci abia aștept să lucrez cu raportorul pentru că are foarte multă experiență. Mulțumesc! Văd că Comisia Libe se ocupă de tot și inclusiv și de sport. Sigur că și sportul este unul dintre drepturile fundamentale doamna McClarkin. Mulțumesc. Și vreau să vă spun că suntem norocoși să avem un raportor care e atât de pasionat de sport ca Santiago. Vreau să salut primul punct care se referă la subsidiaritate și cred că de, trebuie să respectăm de asemenea autonomia structurilor de guvernanță din sport. Pentru mine nu e o problemă ce poate face sportul pentru Uniunea Europeană, ci ce poate face UE pentru sport. Ce putem face noi pentru a aduce valoare adăugată. Și acest lucru a fost deja demonstrat. Salut ideile tale, Santiago, în legătură cu Erasmus și cu informațiile pe care trebuie să le culegem în legătură cu sporturile uh, locale. Sunt de acord că sportul contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a populației și la incluziune socială. În legătură cu finanțarea am câteva observații. Cred că trebuie să fim foarte atenți să nu ne amestecăm prea mult să nu uh, răpim din puterea uh, sportului de a-și găsi singur surse de finanțare. Deci trebuie să fim foarte atenți ca să nu înlocuim legislația uh, actuală care are deja un uh, efect uh, dăunător în sport. Trebuie de asemenea să analizăm cu atenție pariurile și uh, impactul lor asupra integrității sportivilor nu ar trebui de asemenea să ne concentrăm doar pe uh, sporturile uh, profesioniste, ci și pe cele de la nivelul comunităților și la creșterea competențelor sportive în uh, Uniunea Europeană. Das aus dem Munde einer Tory-Abgeordneten finde ich wunderbar. Also, Madame Costa. Da, foarte interesant venit din partea dumneavoastră. Doamna Costa. Da, eu cred că raportul este unul uh, destul de lung și de pasional. Uh, îi mulțumim lui Santiago pentru asta. Cred că e foarte util să urmăm această inițiativă și rezultatele audierilor. Comunicarea Comisiei în legătură cu lumea sportului a fost destul de diferită de Carta Albă, care este mult mai uh, amplă, dar cred că raportul sublinează mult mai bine unele elemente din comunicare care în comunicare sunt tratate puțin uh, ca puncte auxiliare, puțin uh, prea succint. Trebuie să ne gândim la cei care au adoptat sportul ca mod de viață și uh, uh, nu numai la cei care fac sport de plăcere. Ar trebui să ne gândim la sport ca la un drept fundamental, într-adevăr, un drept care să facă parte din viața cetățenilor să fie parte din educație, din pregătire și din uh, um, într-un mod de viață mai sănătos. Trebuie să uh, încurajăm uh, guvernele regionale și locale, autoritățile regionale și locale să uh, practice o politică de încurajare a integrării prin sport la nivel național și regional aceste lucruri se leagă de uh, probleme precum uh, construcțiile, uh, clădirile publice. În ceea ce privește accesul uh, la sport, cred că e nevoie de mai multe, mai multe elemente de infrastructură. Și, în final, uh, aș menționa ideea uh, sportului pentru vârsta a treia, care mi se pare că este o, o problemă foarte interesantă și putem include aici și alte lucruri. În ceea ce privește diplomele și certificatele profesionale, sunt de acord cu ideea că ar trebui să putem face o comparație mai bună între programele școlare sportive astfel încât sportul să devină o parte mai, uh, cu o pondere mai mare în programul Bologna. Știm că există diverse niveluri pentru diverse specialități și ar trebui să analizăm și acest lucru. În ceea ce privește combaterea dopajului, e foarte important, nu doar pentru sport uh, în general, ci pentru starea de sănătate generală a tinerilor sportivi. Mă refer la cei care iau steroizi și care sunt uh, implicați în cazurile de dopaj în competiții sportive. Cred că ar trebui să adăugăm un capitol special care să se refere la autoritățile locale și inițiativele care pot fi uh, integrate în programul Erasmus. În ceea ce privește o, o posibilă echipă europeană, noi am organizat un meci între uh, membrii ai Parlamentului European și jurnaliști de la Parlamentul European. Deci ar fi ar putea fi ceva de genul acesta, activități în care sportul să primeze gesturi simbolice care să demonstreze că ne preocupăm de sport în Europa. Pentru tineri, cred că e importantă și problema protejării minorilor împotriva celor care îi forțează să atingă rezultate prea devreme în viață Sigur că materialele de pregătire variază de la o țară la alta, dar trebuie să existe alternative. Cred că doar în Marea Britanie și în uh, vreo alte două țări există informații cu privire la practicarea sporturilor și la uh, transferurile de la echipă la alta. Avem nevoie de mai multe informații în acest domeniu. Domnul Bagel. Mulțumesc, doamnă președinte. sunt printre ultimii vorbitori și de aceea uh, am uh, tot mai puține lucruri de spus, pentru că s-au spus deja uh, aspectele la care vreau să mă refer și eu. Vreau să-i mulțumesc lui Santiago pentru că s-a concentrat asupra programului Erasmus pentru sport. Noi l-am auzit pe profesorul uh, Uh, Caduci, care a avut un discurs foarte înflăcărat. Împărtășesc uh, ideea în sprijinul acestui program sportiv Erasmus. Săptămâna trecută, adunarea generală a studenților a avut loc în prezența președintelui Ungariei. Mai mult de 800 de studenți europeni au participat la această adunare generală și toți au beneficiat de burse Erasmus. Acești studenți cred că, într-adevăr, trebuie să existe o dimensiune sportivă a activității academice la nivel european. Deci, uh, vreau să te rog, Santiago, să uh, examinezi mai în profunzime acest uh, aspect. Oricum, te felicit pentru ceea ce ai făcut până acum. Doamna Skritlevska. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să subliniez faptul că mi-ați pronunțat foarte bine numele, care e destul de greu de pronunțat. Aș vrea să vorbesc acum foarte pe scurt, pentru că nu vreau să repet ce au spus colegii dinaintea mea. În primul rând, felicitări lui Santiago, pentru că cred că el este persoana cea mai competentă pentru elaborarea acestui raport. Și acum trei scurte observații din partea mea. Cred că ar fi bine să vorbim despre un sistem de sancțiuni omogenizat în ceea ce privește corupția în sport. Acest lucru s-ar referi nu numai la manager, ci și la antrenori, la sportivi, la agenții acestora. Acolo unde sistemul a fost introdus, el funcționează foarte bine. O a doua observație cu privire la femei, sper că doamna președinte o să mă ierte și eu aparțin Comisiei FEM, dar nu sunt uh, feminist. Vreau doar să existe un echilibru între cele două sexe. Deci, uh, cred că ar trebui subliniat uh, în acest raport uh, nivelul premiilor care diferă de la uh, femei la bărbați. Femeile sunt uh, recompensate mai puțin decât bărbații pentru succesele în sport. Trebuie să comparăm premiile pentru un maraton, de exemplu. Suma câștigată de un bărbat este mult mai mare decât cea pe care o poate câștiga o femeie. În al treilea rând, cetățenia pentru sportivi. În ziua de astăzi, foarte adesea, sportivii, sportivii au tendința să-și schimbe cetățenia pentru a reprezenta o țară unde doresc să se instaleze. După mine ar trebui să existe un sistem sau niște formalități administrative pentru acest lucru și ar trebui supravegheat felul în care se petrec lucrurile. De exemplu, în, într-un sport nou, speedway, noi în Polonia avem un norvegian care ne reprezintă țara în competiții internaționale. Iar ceea ce privește competițiile la nivel de ligă, el își folosește cetățenia norvegiană. Ar trebui să existe reguli pentru a vedea ce cetățenie poate fi acordată unui sportiv și în ce condiții. Mulțumesc. Acum, Marco, te rog. Prezentațiunea care a făcut nostru. Vă mulțumesc. Trebuie să spun că mi-a plăcut foarte mult prezentarea făcută de Santiago, deoarece e foarte complet. A vorbit practic ca doamna comisar, deci E un raport foarte bun. Voluntariatul acolo, antidopajul, stilul de viață, rolul social al bătrânilor, integrarea uh, pe care o facem prin sport, handicapul, tot felul de probleme de sport despre care vom vorbi cu siguranță și când ne vom întâlni cu doamna Vasiliu, cum ar fi și programul Erasmus pentru sportivi. Eu cred că rolul nostru este să stabilim o valoare adăugată prin această politică europeană față de cele naționale. Și e clar că trebuie să stabilim niște reguli de comportament pentru sportivii profesioniști. Mă refer aici la UEFA, de exemplu. Va trebui să ne concentrăm eforturile, să ne concentrăm mai ales pe sportul de la bază. Va trebui de asemenea să vedem ce se întâmplă cu uh, voluntarii, cu amatorii, cu această structură atât de răspândită la nivelul societății. Se vorbește de asemenea de sportul în școli, în universități, de sport ca fenomen educațional. Se vorbește de asemenea și despre uh, dreptul de a practica sportul în școli și universități. Sportul este de asemenea un instrument de coeziune pentru cele 27 de țări, reprezintă o ocazie de dialog transfrontalier și, așa cum spuneau colegii, sportul are și o capacitate deosebită de a ajuta teritoriile noastre să dezvolte structuri sportive. Știți că acolo unde există instalații sportive se trăiește mai bine, copiii cresc mai bine, climatul general este mai pozitiv. Deci, prin sport putem ajuta teritoriile să-și îmbunătățească practicile pentru ca societatea, per ansamblu, să se dezvolte mai bine. Vă mulțumesc. Va trebui să vedem dacă vom putea face la nivelul politicilor structurale, deoarece la nivel bugetar nu prea avem multe. Acum îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei uh, pentru Sport, domnul Pedro Velasquez Fernandez. Vă mulțumesc. În primul rând îi mulțumesc domnului Fisas, raportorul, pentru prezentarea excelentă pe care a făcut-o prezentare anticipată a viitorului raport. Adevărul e că am recunoscut în acest raport toate îngrijorările care ne-au făcut să redactăm documentul de la comisie, în primul rând. Luăm act de ideile menționate de domnul Fisas, idei care completează uh, oarecum documentul comisiei și, de asemenea, Vă asigur că vom uh, urmări cu foarte mult interes dezbaterea de la Parlamentul European, mai ales uh, tot ceea ce ține de noul capitol pe care îl introduce domnul Fisas, cel privind identitatea europeană în domeniul sportului. Deci vom uh, urmări cu mare atenție tot ce se va întâmpla. În ceea ce privește principalele elemente menționate de domnul Fisas, sunt perfect de acord să se facă trimitere la subsidiaritate și la autonomie două elemente pe care încă o dată Comisia le-a recunoscut în acest document. Eu cred că la nivel mondial există puține țări uh, ca cele din UE unde sportul să fie atât de autonom. De la nivel european autonomia e la fel de mare ca și la nivel național și trebuie să ne mândrim de acest lucru și sperăm că această autonomie să se mențină și pe viitor. Acum, câteva elemente de actualitate. Doar pentru că aici s-a ridicat o îngrijorare legitimă cu care suntem de acord în legătură cu promovarea activității fizice, în legătură cu promovarea sportului la baza societății. Da, sunt niște chestiuni care ne interesează foarte mult, asupra cărora lucrăm Curând se va face un studiu privind fluxurile financiare în domeniul sportului, mai ales în ceea ce privește finanțare sau fluxurile financiare pentru sportul de la bază. Deci vom încerca să vedem cum este finanțat sportul la bază în cele 27 de state membre, finanțare publică și privată. Vom încerca de asemenea să contribuim la activitatea Parlamentului prin aceste informații. Acum, în ceea ce privește sportul profesionist, da, și aici suntem implicați în niște lucrări, vom lucra, vom, mă scuzați, vom uh, face, vom publica un studiu privind transferurile curând. Vă pot spune de asemenea că noi colaborăm cu toate părțile interesate, cu marile organizații sportive, se va organiza de asemenea o conferință privind agenții în sport, asta în luna noiembrie acestui an. De asemenea, am înțeles că în acest raport vreți să lansați un îndemn uh, privind uh, o eventuală interdicție a liberei circulații a jucătorilor care au sub 16 ani. Da, știu știm că este o chestiune foarte serioasă pe care trebuie să o analizăm foarte atent, deoarece la urma urmei asta ar însemna să-i spunem unui tânăr de 16 ani că poate lucra în orice domeniu cu excepția sportului. E bine, pentru a lua astfel de decizii trebuie să avem niște argumente foarte solide. Și de aceea dialogăm uh, foarte serios cu FIFA și cu EFA aceste organizații ne-au rugat să nu interzicem libera circulația fotbaliștilor profesioniști care au între 16 și 18 ani. Deci noi încercăm acum să vedem care este uh, motivația din spatele acestei idei. Acum, câteva elemente în legătură cu meciurile aranjate. Vom uh, lansa un studiu care va fi publicat spre finele acestui an, un studiu pentru a analiza situația din cele 27 de state membre. Deci să vedem care este situația uh, sportului față de codul penal. Deci cum se aplică codul penal în cazurile de corupție sportivă. Știți că există țări în care delictele de uh, corupție sportivă țin de codul de, de dreptul penal, în timp ce în alte țări nu. Și în ceea ce privește dopajul acum, da, sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus aici. Noi ne vom continua lucrările pentru a adera la Convenția Consiliului European Consiliul Europei, mă scuzați, privind dopajul. Și de asemenea ne îngrijorează și problema dopajului în afara circuitelor profesionale, dopajul în rândul sportivilor de la bază și deci de aceea în comunicarea noastră subliniem importanța combaterii traficului de substanțe dopante. Deci, încă o dată, toate mulțumirile și toată recunoștința mea domnului raportor și Parlamentului pentru lucrările făcute până acum și vă asigur că suntem uh, dispuși să colaborăm. Vă mulțumesc! Și acum uh, ultima intervenție din partea domnului raportor Santiago. Vă mulțumesc, doamnă președinte! În primul rând, mulțumiri tuturor colegerilor pentru cuvintele de laudă pe care l-au avut față de raportul meu. Bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a primi comentariile pe care le-ați făcut. Și asta pentru beneficiul acestui raport. Eu cred că în ceea ce privește front, uh, sportul avem două frontiere. În primul rând, prima frontieră, principiul subsidiarității. Deci trebuie să acceptăm asta și anume că statele membre au competențele esențiale în ceea ce privește sportul și în multe țări chiar regiunile, cum ar fi în Germania, Spania, Belgia sau poate că și în alte țări. Pe de altă parte avem o altă frontieră și anume subsidiaritatea. Avem federații sportive care se organizează așa cum cred ele în domeniul sportului și trebuie să fim de acord cu asta. Și deși e drept că această subsidiaritate nu reprezintă o structură de protecție, deoarece federațiile trebuie totuși să respecte uh, legile europene. Dar va trebui să studiem această subsidiaritate de la caz la caz. Va trebui să analizăm fiecare excepție, fiecare derugare, să vedem dacă uh, aceasta contravine sau nu legislației europene. Aș vrea acum să mă refer pe scurt la diferitele elemente ridicate aici. Doris și alții au vorbit despre pregătirea antrenorilor. Un lucru foarte important. Să ne gândim, să ne dăm seama că există multe feluri de antrenori. Există unii care sunt voluntari, însă e clar că au nevoie de o pregătire, deoarece fără nicio pregătire pot să le facă rău sportivilor. Există alți antrenori, există antrenori diplomați care sunt tehnicieni sportivi, au o diplomă. În Spania există Institutul de Educație Fizică și Sport care dă aceste diplome. Cred că și în alte țări. Și de asemenea există și antrenori din cadrul fiecărui sport. Și o temă la care nu m-am referit este cea a unei eventuale recunoașteri în Europa a calificărilor sportive. De exemplu, o diplomă din Germania să poată fi folosită cu o anumită adăugire, să zicem, în altă țară, țară europeană. Am vorbit de asemenea despre solidaritate, despre vânzarea de drepturi TV. Trebuie să recunoaștem că această vânzare a drepturilor de transmisie TV reprezintă un element specific în Uniunea Europeană. Practic, unele cluburi sunt, priva- sunt uh, unor cluburi nu li se dă dreptul de a-și vinde drepturile așa cum vor. Da, e o trăsătură specifică pe care am acceptat-o. În Spania, de exemplu, cluburile obțin drepturile direct Însă vorbeam cu președintele Fotbal Club Barcelona și îmi spunea că înțelege că există această problemă și că e clar că trebuie să se ajungă la un acord în acest sens. Acum, toleranța față de traficul de sportivi minori. Și Pedro Velasquez s-a referit la asta. E drept că propunerea de a avea acel prag de 18 ani contravine legislației europene. Deci se spune că după 16 ani există dreptul de muncă. Însă aici nu e doar o problemă a UEFA sau a FIFA. Eu am discutat și cu ministra franceză a sporturilor și dumneavoastră insistă foarte mult. Eu cred că nu trebuie să ascultăm nici ce ne cere FIFA, nici ce ne cere UEFA și nici Franța. Deci trebuie să analizăm această situație. Deoarece, după părerea mea, protecția minorilor e fundamentală. Eu m-am referit la gimnastică și mi se pare absolut indignant să vedem cum fetițele din gimnastica artistică și ritmică, practic, sunt uh, împiedicate să crească fizic. Asta pentru a putea concura în continuare în competițiile sportive. Acum, problema transferurilor. Da, aici ar trebui să ne gândim ce se întâmplă și acum. Armonizarea sancțiunilor. Da, putea vorbi foarte mult despre asta. Să după părerea mea, cred că ar fi interesant ca Tribunalul Superior de Justiție European din Elveția să aibă o delegație pe teritoriul UE, așa cum are una și în Australia și cred că și în SUA. Asta pentru ca sportivi, deci asta pentru că eu nu aș vrea ca sportivii europeni să fie supuși dreptului elvețian. E o problemă destul de delicată despre care cred că trebuie să vorbim mai pe larg. Pivor vorbea despre sigla europeană la evenimentele sportive. Da, sunt de acord. Acum, în ceea ce privește cluburile sportive. După părerea mea, e foarte important să avem și protecția socială. Eu nu am vorbit despre asta inițial. De foarte multe ori, acești sportivi care câștigă bani nu uh, sunt afiliați la un sistem de securitate socială. De ce? Deci ar trebui să vedem de ce nu sunt. Uh, Doris, de asemenea, se referea la antrenori. Domnul Sean Kelly a vorbit despre pariuri. Da, pariurile reprezintă un subiect foarte important. Știți că domnul Barnier a făcut o carte verde recent despre pariuri. Eu cred că dacă ar fi să recunoaștem specificul, mă scuzați, proprietatea drepturilor organizațiilor sportive, eu cred că organizatorii ar încerca să găsească casele de pariuri mai serioase. Și așa am evitat multe probleme. Cati a vorbit despre dopaj, despre persoanele cu handicap. Da, situația persoanelor cu handicap e fundamentală, într-adevăr. Însă e important aici să nu o luăm pe două căi diferite. E important ca sportivii cu handicap să fie recunoscuți în cadrul acelorlași federații sportive. Și o altă temă importantă, femeile. Da, eu nu cred însă că ar trebui să avem aici niște cote pentru fiecare federație și așa mai departe. Nu, noi ar trebui să promovăm femeile participarea lor și să le uh, încurajăm să se prezinte la alegerile pentru funcțiile importante din cadrul organizațiilor sportive. Aș vrea de asemenea să vă spun că mă bucur faptul că am vorbit mult aici despre programul Erasmus și poate că ar trebui să vorbim și cu comisia despre asta pentru a vedea cum putem finanța asta. Uh, S-a vorbit și despre fondurile structurale. Da, sportul ține de subsidiaritate, se spune. Însă, e clar, Uniunea Europeană nu poate ajuta anumite cluburi concrete. Statele membre, regiunile și orașele trebuie să facă asta. Însă eu cred că e mult mai important ca Uniunea Europeană să se concentreze pe niște proiecte uh, concrete de mari dimensiuni, cum ar fi acest proiect Erasmus pentru sportivi. Se vorbea de asemenea și despre fondurile structurale. De ce cultura intră acolo, însă sportul nu? Deci va trebui să insistăm mult pentru ca și sportul să fie inclus de comisie aici. Și acum, solidaritatea între țări, între sportul profesionist și cel amator. Doamna Uh, Boscurt vorbea în numele Comisiei Libe despre rasism. Da, am spus că trebuie combătut rasismul, homofobia și toate aceste atitudini intolerabile. Și cred că aici vom ajunge la un acord. Acum, meciurile aranjate. Dacă le vom da această libertate organizatorilor, eu cred că s-ar soluționa o mare parte din problemă, deci libertatea de a alege casele de pariuri. Și acum, problema dopajului. Eu cred că trebuie să combatem în primul rând traficul. Dopajul ține de droguri, de narcotice, deci trebuie să-i urmărim pe traficanți și pentru asta e clar nevoie de cooperare la nivel internațional. Acum, Emma, îți mulțumesc foarte mult, am văzut cât de mult ai susținut ideea europeană aici, de dimensiunea europeană, ai fost de acord uh, cu acest program uh, pilot Erasmus. Însă aș vrea să te liniștesc. Subsidiaritatea e foarte importantă pentru mine și poate că am greșit eu sau s-au greșit în interpretare, în traducere. Deci eu nu am vorbit neapărat despre echipe europene. Asta ar fi foarte greu. Însă dacă toți suntem europeni și dacă pe tricoul nostru avem, de exemplu, uh, sigla, stema în Spaniei, de ce să nu avem și o siglă europeană? Să arătăm clar că suntem spanioli sau, sau nemți sau ce-om fi, însă în același timp suntem și europeni. Însă e clar, federațiile trebuie să iau o decizie în acest sens. Silvia a vorbit de asemenea despre multe lucruri. Eu cred că ar trebui să îi dăm sugestii doamne comisar, deoarece raportul nostru vrea să fie un raport complementar față de Cartea Albă, care e foarte bună. E clar, guvernanța trebuie să se aplice regiunile. Am vorbit de asemenea despre uh, titlurile sportive. Și în ceea ce privește dopajul, sportul uh, de mare performanță, acolo sportivii sunt controlați Uh, se fac controle, însă mai jos, um, la alte niveluri, aceste controle nu se fac. Acum, în ceea ce privește transferurile, când ai o, o băiat sau o fată de 14-15 ani, să zicem că tu ai făcut mari eforturi pentru a obține acel sportiv și dacă vine alt club și îl ia pur și simplu foarte ușor, e clar că situația nu e tocmai tocmai bună. Deci ar trebui aici să există foarte multe informații, cât mai multe date. Da, despre Erasmus am vorbit. Giovanna acum, sancțiunile împotriva corupției. Ai dreptate, ar trebui să vedem dacă putem ajunge la un acord, poate cu Comisia Libe. Ceea ce privește femeile, deja am vorbit despre asta. În ceea ce privește remunerația. E clar, e dificil, asta depinde de fiecare organizator. E clar că la Wimbledonul feminin se dau mai puțin bani decât la cel pentru bărbați. E păcat însă așa stau lucrurile. De asemenea, să nu uităm de asemenea problema naționalității uh, sportivilor. E clar că multe state membre aici practic uh, cam înșeală regulile, deoarece de multe ori aleg sportivi cărora le dau naționalitatea. Acum, sportul în școli și universități. Să nu uităm că în SUA structura sportivă e cu totul alta. Sportul amator în SUA e organizat de universități, în timp ce în Europa sportul amator e gestionat de federații. Deci niciodată nu putem avea un sistem echivalent cu cel din Statele Unite ale Americii. În ceea ce vrește Comisia Europeană, deci vreau să-i transmit lui Pedro că voi colabora cu Comisia. Și mai am și altele de spus, spune domnul uh, Fisas. Gata, Santiago, spune doamna președinte. Nu e ultima dată când discutăm despre asta, așa că o să mai ai ocazia să ne spui mult mai multe în iulie. O să ne prezinți uh, proiectul de aviz, o să discutăm atunci, o să votăm în octombrie. Este suficient timp să lăsăm lucrurile să se așeze puțin, însă să nu băgăm Erasmus în toată povestea asta. Când vorbim de Erasmus, nu vorbim de Erasmus în forma actuală, pentru că, pentru că fiecare student la educație fizică poate participa la programul Erasmus, orice student beneficiază de acces la acest program. Însă ce se dorește aici este un fel de Erasmus într-o formă exti extinsă. Deci să nu spunem că nu putem folosi Erasmus pentru mobilități, pentru că putem. E vorba aici de, de niveluri diferite de referință în momentul în care vorbim de Erasmus. Santiago, îți mulțumim, succes în continuare. Putem trece acum la abandonul școlar. doamna Honeyball. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi face o plăcere deosebită să pot vorbi aici de abandonul școlar. Am redactat un raport despre educație și îngrijire și este o legătură între acestea și mă bucur că am ocazia să abordez și această temă. Fără îndoială, abandonul școlar este o provocare majoră pentru noi în Europa. În 2009, mai bine de 6 milioane de tineri au părăsit școlile doar cu certificat de învățământ secundar sau chiar mai puțin. Și, de asemenea, un procent foarte scăzut au încheiat educația terțiară. Fiecare al doilea dintre ei a rămas șomer. În 2003, statele membre au decis să reducă rata abandonului școlar la mai puțin de 10% până în 2010. Din păcate, până în prezent, doar șapte state membre au atins acest prag. În iunie 2010, Consiliul European a reintrodus această țintă și a decis că uh, reducerea procentului de abandon școlar la mai puțin de 10% până în 2020 va fi unul dintre obiectivele majore ale agendei 2020, strategiei 2020. Deci dăm curs acestei strategii și încercăm să o sprijinim prin raportul nostru. De ce este această țintă atât de importantă? Dincolo de datele statistice absolut înspăimântătoare, trebuie să vedem la realitate. Uh, și să vedem la ce duce abandonul școlar timpuriu. E bine, în primul rând, acesta nu mai dă posibilitatea dezvoltării de competențe și pune capăt dezvoltării personale și învățării. Este un factor major de risc în materie de sărăcie și șomaj. Deci există o relaționare directă între abandon școlar timpuriu și șomaj. Există efecte și asupra beneficiilor pe termen lung ale societății în care trăiesc acești tineri. Știm că inovarea și dezvoltarea economică se bazează pe educația forței de muncă și acest lucru are de suferit dacă un număr mare de studenți și elevi părăsesc școala înainte de vârsta prestabilită. Există, deci, consecințe economice serioase și mai sunt și efecte personale. Consecințele abandonului școlar îi afectează pe respectiv pe durata întregii vieți. Sporez riscul individual de sărăcie, șomaj și excluziune socială. Prin urmare, șansele copiilor de a avea succes în școală sunt reduse, șansele copiilor lor și se creează un cerc vicios peste generații. Deci nu este o problemă doar pentru o generație, ci se transmite de la o generație la cealaltă. Dar care sunt motivele abandonului școlar? Evident, factori educaționali, context personal și situația socioeconomică există o asociere puternică cu cei defavorizați social sau cu cei care provin din familii cu nivel educațional redus. Sigur, acest lucru s-ar putea să vă surprindă, însă principala grupă de risc sunt cei care vin din părinți cu puțină educație sau din medii mai sărace. De asemenea, tineri cu dizabilități fizice sau mentale, și tineri din familii de migranți, mai ales romi sau alte comunități minoritare din Uniunea Europeană. Sistemele de învățământ europene adesea nu oferă elevilor sprijin atunci când aceștia se confruntă cu dificultăți de ordin mental. Um, de asemenea, abandonul școlar tinde să devină o chestiune orientată și în funcție de sex. Majoritatea celor care renunță la școală sunt băieți. Doar 12,5% dintre fete fac acest lucru. Dintre cei care abandonează școala sunt fete. Ce putem face? Comisia Europeană a făcut publică o comunicare care subliniază trei aspecte pe care ar trebui să ni le însușim și noi în comisia noastră. Prevenire, intervenție și ceea ce numesc ei compensare. Ce înțeleg prin asta? Oportunități suplimentare după ce le-ai ratat pe cel oferită de școală. Prevenire, după cum spuneam înainte, accesul la servicii educaționale și de îngrijire timpurii. Absolut important pentru că există o relație directă între ceea ce ți se oferă la nivel preșcolar și rata abandonului școlar înainte de vârsta prestabilită. De asemenea, ar trebui să existe sprijin și instruire lingvistică pentru copiii celor familiilor de migranți, de emigranți. Există așa ceva, dar lucrurile nu merg chiar cum ar trebui să meargă și de asemenea îmbunătățirea învățământului profesional, îmbunătățirea accesului la învățământ la școli profesionale, pentru că elevii care riscă să părăsească școala timpuriu ar putea să treacă eventual la o formare profesională mai devreme decât se face în mod normal. Intervenția. Ce se poate face? În primul rând, rezolvarea problemelor de la o vârstă timpurie, identificarea acestor probleme și luarea măsurilor ce se impun în consecință. Sisteme de avertizare timpurie, de exemplu, cum ar fi colaborarea mai bună cu părinții, stabilirea unor relații de comunicare cu profesioniști din afara școlii, cu rețelele locale de sprijin, abordări personalizate în instruire și eventual chiar și sprijin financiar când acesta este necesar și o implicare mai bună a instituțiilor specializate în piața de muncă în oferirea de consiliere profesională pentru tineri, ca pentru ca să, să li se spună celor care riscă să părăsească școala ce posibilități ar mai avea pe viitor, deci să nu renunțe la școală fără să aibă idee de ce vor face ca pas următor compensare și a doua șansă. E vorba de oferirea unor oportunități suplimentare pentru celor care au abandonat la studii, pentru a, ajuna, a, a ajuta să reintre în sistemul de învățământ, un fel de a doua șansă. Această idee de învățare pe durata întregii vieți, educația nu trebuie să se încheie odată cu absolvirea, ci ar trebui să existe posibilitatea de a urma studii de formare și după aceea. La nivel european, cred că ar trebui să colaborăm mai strâns și să încurajăm o colaborare mai strânsă și există o serie de instrumente care ar putea fi folosite pentru a sprijini statele membre în crearea unor politici naționale eficiente îndreptate împotriva abandonului școlar. De exemplu, Consiliul a făcut o serie de recomandări pentru politici în acest sens și aceste recomandări ar fi trebuit să fie transmise statelor membre care să fie la rândul lor încurajate să și le însușească, să și le asume și să le folosească ca exemple de bună practică. Avem o comunicare cu privire la educația și îngrijirea preșcolară, se fac multe lucruri în acest sens, însă ce trebuie noi să facem este să coordonăm aceste eforturi, să ne asigurăm că ele sunt formulate și puse în aplicare într-un mod coerent și inteligibil, să încurajăm statele membre să pună în aplicare aceste mecanisme de schimb în materie, de exemplu, de bună practică, deci că să nu rămână lucrurile, doar lucruri pe care le discutăm aici, ci să ajungă acolo unde trebuie, la instituțiile de învățământ, la cei care se ocupă în teren de acest lucru. În opinia mea, întreaga abordare trebuie să se concentreze foarte precis pe elevi și studenți. După cum știm, abandonul școlar este un fenomen complex, însă trebuie în primul rând să vedem care sunt interesele principale ale indivizilor și pe asta ar trebui să ne bazăm recomandările. Trebuie să facem asta, pentru că dacă păstrăm lucrurile la nivel pur teoretic, nu o să ajungem absolut nicăieri. Trebuie să vedem întâi de ce au nevoie indivizii și să ne asigurăm că le oferim acele lucruri pe care le-am menționat pentru a ne asigura că reducem această proporție de abandon școlar și ajungem într-adevăr la această țintă de 10% până în 2020. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi, spune președința, doamna McLaughlin. Mulțumim, Mary, pentru prezentarea făcută. Este o chestiune deosebit de, de delicată și e important, într-adevăr, să reducem rata abandonului școlar. Însă aș spune că nu nu totdeauna e rău să pleci mai devreme din școală. Mulți pleacă pentru că vor să urmeze o instruire profesională sau au anumite aptitudini manuale care trebuie să fie dezvoltate în altă parte. Deci nu toată lumea vrea să devină funcționar sau avocat sau să meargă la facultate. Și trebuie să ne asigurăm că se poate oferi uh, instruire profesională, în special grupe de vârstă 16-18 ani, pentru că avem nevoie și de mecanici auto, la fel cum avem nevoie de avocați. De asemenea, trebuie să încurajăm o instruire a profesorilor, să, să le permitem să identifice aceste cazuri și să-i călăuzească în direcția cea bună și asta probabil i-ar ajuta să se identifice pe potențialii candidați la abandon școlar și să-i călăuzească într-o nouă direcție. Să sigur, asta e o chestiune care ține de competență națională și statele membre trebuie să facă efort în acest sens. Să consider că vom putea avea într-adevăr o discuție rodnică aici, vom putea defini aceste elemente și vom putea face sugestii în acest sens. Mulțumesc! Doamna Teufel, mulțumesc că aș dori să spun nu vorbim de Albert Einstein aici și, apropo, Einstein n-a fost un elev model. Uh, știm că multe genii au plecat din școală pentru că pur și simplu școala nu era suficient de bună pentru ei și avea talente deosebite. Nu, aici e vorba de dificultăți și de integrare socială. Uh, Aș dori să sprijin multe dintre inițiativele menționate aici, posibilitatea ca oamenii să beneficieze de a doua șansă, colaborarea în cadrul unor rețele, facilitarea accesului la, la aceste rețele pentru tineri, mai ales pentru băieți. Și de asemenea te-ai referit la rolul special al Uniunii Europene în materie de schimburi, de exemple de bune practică, care sunt lecțiile ce pot fi învățate în Bremen, în Germania, am avut un proiect pentru tineri, pentru băieți care nu, nu mai merg la școală și se pot se pot exprima artistic. Pot crea propriile producții artistice, au un public care să-i asculte și inițiativa s-a bucurat de un succes deosebit. Deci asta ar fi un exemplu de bună practică ce ar putea fi imitat și în alte părți. Sean Kelly? Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând îi mulțumesc lui Mary pentru, pentru uh, prezentarea remarcabilă. Cred că din punct de vedere european uh, ne referim practic aici la esența însăși a Uniunii Europene și anume încercarea de a realiza egalitatea între statele membre și la nivelul statelor membre și încercarea de a ajuta pe oameni să obțină o educație de bună calitate, pentru că acest lucru devine tot, și, tot, tot mai important. E important să beneficiezi de educație în zilele noastre. E vorba de noi competențe pentru noi locuri de muncă. Și dacă nu ai aceste competențe, șansele de angajare scad considerabil. Cei care părăsesc școala timp de vreme uh, riscă să se îndrepte către activități ilegale, crimă, violență și așa mai departe. Deci asta ar fi o țintă pentru strategia 2020 și ar trebui să avem și altele, pentru că, într-adevăr, beneficiile ar putea fi enorme. Un aspect asupra care aș dori să mă concentrez este următorul. Uh, fenomenul pare să-i afecteze mai mult pe băieți decât pe fete. Trebuie să vedem de ce se întâmplă asta și consider că un aspect esențial aici ar fi investiția timpurie. Cu cât investim mai devreme în educație, cu atât mai mari sunt avantajele. Este un lucru clar stabilit și trebuie să vedem cum am putea investi mai mult în învățământul preșcolar. Asta ar însemna o schimbare radicală de atitudine și de alocare de fonduri la nivel public în statele membre. pentru că deocamdată nu se, nu se acordă suficientă atenție învățământului preșcolar. Deci trebuie să schimbăm această abordare, trebuie să schimbăm sistemul, pentru că dacă facem asta și dacă avem într-adevăr personal calificat lucrând la nivel preșcolar, și în plus dați-mi să spun că până acum, la acest nivel, de regulă lucrează educatoare, femei. Și unele țări ne-au, ne-au oferit exemple cum se pot schimba lucrurile. Regatul Unit au avut o serie de proiecte, Germania au pus, au pus un prag de 25% educatori bărbați. Și asta e important pentru a oferi un model, a crea un echilibru. Și de asemenea, acest personal va trebui să fie bine plătit și instruit, pentru că dacă nu sunt bine instruiți, atunci, evident, nu vor îndeplini obiectivele pe care ne-am dori să le îndeplinească. În al doilea rând, la această vârstă, copiii fac lucrurile în mod natural, asimilează informații în mod natural, nu știu ce înseamnă presiunea și stresul și dacă se creează un climat adecvat încă de la o vârstă timpurie, atunci ei pot trece mult mai ușor la uh, tipul de învățământ care se folosește în școala primară și secundară. Beneficiile ar putea fi enorme din punct de vedere al întregii societăți. Deci, fără a mai intra în detalii, pentru că vom avea timp să discutăm aceste lucruri și pe viitor și să prezentăm amendamente, consider că acest aspect este deosebit de important, e o țintă importantă pentru Uniunea Europeană și dacă putem într-adevăr să reducem rata abandonului școlar, atunci vom realiza o contribuție remarcabilă la evoluția societății noastre și vom îmbunătăți chiar economia întregii Uniuni Europene. Deci îmi face o plăcere deosebită să pot fi implicat în acest demers și sper că vom putea face progrese. Vă mulțumesc. Bizi, Pischi. Domnul Bischi. Mulțumesc, doamna președinte. Am citit foarte atent proiectul de raport și sunt de acord cu dumneavoastră. Aș vrea să revin însă la ideea de a doua șansă. E foarte important să punem uh, accentul pe a doua șansă. Din experiență știm uh, și uh, pot să vă spun că am lucrat cu artiști care inițial au dat greș și prima dată și a doua oară a treia oară au reușit și au devenit uh, artiști cunoscuți. Nu vreau să intru în detalii, dar există foarte multe studii care demonstrează că artiștii obțin succesul doar după mai multe încercări. De aceea cred că ar trebui să punem uh, accentul pe această a doua și a treia șansă. Uneori se poate întâmpla ca lucrurile să depindă de cei care testează aptitudinile într-un mod nu întotdeauna foarte democratic și care uneori nu recunosc uh, talentele veritabile. În, la Potsdam, la Universitatea de Film, am uh, uh, alcătuit o comisie de evaluare și ei au uh, identificat imediat un uh, student promițător care a devenit mai târziu un uh, regizor cunoscut. A trebuit să punem accentul pe această idee a celei de-a doua sau, sau de-a treia șansă. Pentru că maturitatea artistică poate apărea la diverse vârste. Poate că fetele se maturizează mai rapid decât băieții, unii băieți uh, n-au uh, nimic în cap uh, multă vreme <laughs> și de-abia mai târziu se trezesc. Da, mulțumesc. Pentru că ați avut această experiență în universitatea noastră, sigur că de acord, este bine să dăm a doua, a treia șansă oamenilor, <clears throat> dar și ei trebuie să profite de aceste șanse care li se acordă și să vadă lucrurile în ansamblu. Din partea Comisiei acum, reprezentantul privind educația școlară. Mulțumesc, doamna președinte. După cum știți, reducerea abandonului școlar este o prioritate a programului uh, Strategia pentru Europa 2020 alături de țintele pentru uh, sporirea locurilor de muncă și așa mai departe. Așa cum mulți uh, vorbitori au spus deja, uh, abandonul școlar are un impact major asupra indivizilor, asupra familiilor, asupra copiilor acestora și e important ca ei să uh, profite de alte șanse de pregătire profesională care li se pot acorda. ținta Uh, noastră este de a reduce abandonul școlar la mai puțin de 10% până în, 20, până în 2020. Este o nouă țintă uh, pe care am uh, adoptat-o pentru că inițial aceasta se referea la anul 2010. Deocamdată doar 17,4% dintre cei care abandonează școala au numai studii primare. Impactul acestui lucru este că dacă putem reduce cu un procent numărul uh, celor care abandonează școala, asta ar însemna deja o jumătate de milion de uh, persoane calificate pe piața muncii. Comisia a a adunat informații pentru a înțelege în primul rând acest fenomen mai bine și am propus o, un cadru politic pentru prevenirea uh, abandonului, pentru măsuri compensatorii și uh, am ajuns la concluzia că avem nevoie și de informații mult mai corecte de la nivel național pentru a vedea ce se întâmplă la nivel european. Sigur că trebuie să spun că există și exemple foarte bune în uh, prevenire, intervenție și compensare pentru abandonul școlar, dar provocarea cea mai mare este de a crea măsuri uh, și măsuri politice coerente care să contracareze acest uh, fenomen. E nevoie de o abordare uh, globală, trebuie să colaborăm și să mobilizăm cât mai mulți dintre actorii implicați în acest fenomen. În acest context, salutăm inițiativa Parlamentului European de a elabora un aviz pe această problemă și sigur că suntem nerăbdători să colaborăm pe cât de mult posibil în procesul de elaborare a avizului. Da, analizând această problemă a abandonului școlar, vreau doar să spun că după ultima discuție cu doamna Vasiliu, dânsa a avut o conferință de presă unde a prezentat acest uh, aviz și nouă ni s-a cerut să facem uh, comentarii. Noi însă nu aveam uh, nicio putere în acest sens și am spus jurnaliștilor că Comisia a emis aceste recomandări, iar Parlamentul se ocupă de subiect, vom emite un aviz, vom discuta despre uh, conștientizare, dar noi nu putem acționa. Ceea ce au spus și alții aici, uh, există multe exemple bune. Trebuie să schimbăm informații între noi, nu? uh, avem nevoie decât de această platformă de uh, bune practici. Uh, însă a durat ceva până când uh, ziariștii au înțeles. Ei m-au spus, doamne, dar nu ne oferiți nimic uh, tangibil. V-am spus, da, există foarte multe exemple, dar acestea trebuie să fie puse uh, în practică în statele membre. Dacă statele membre nu cunosc uh, aceste exemple, dacă aceste bune practici, atunci nu vor ști ce să facă. Există și o lipsă de experiență care împiedică demararea acestor programe. De aceea suntem foarte recunoscători Comisiei că face acest lucru. Uh, nu e nevoie ca aceste lucruri să fie uh, înscrise în uh, vreo legislație europeană. Îmi pare rău că ziariștii nu înțeleg valoarea acestei uh, conlucrări între Comisie și Parlament, mai ales atunci când vine vorba de educație, de sport uh, și așa mai departe. Doamna Hannibal, doriți să adăugați ceva? Doar vreau să mulțumesc tuturor pentru observații, pentru comentarii, vreau să vă mulțumesc ceea, pentru ceea ce a spus, este și abordarea pe care o recomandăm noi. E foarte important să conștientizăm aceste probleme pentru că, ca să fim uh, onești, abandonul școlar este un flagel în Europa. Cifrele sunt înspăimântătoare, deci avem foarte mult de lucru. Iar acest lucru, sigur că este o problemă pentru indivizi, dar uh, ridică și uh, probleme de ordin economic la scară mare. Și sunt uh, Uh, gata să uh, primesc observațiile și propunerile tuturor celor care au uh, vreo idee pentru a le include în acest aviz pentru îmbunătățirea acestui aviz. Pe 15 iunie vom Vom examina acest proiect de aviz și pe 14 iulie vom vota. La punctul 16 de pe ordinea de zi diverse nu avem nimic. Datele următoarei reuniuni, 25 mai și 26 mai, vreau să mulțumesc tuturor și interpreților. Aveți acum timp liber datorită absenței doamnei Vasiliu și uh, modul expeditiv în care am tratat eu lucrurile. Mulțumesc!